Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Det är... Eh, Bine ați venit la reuniunea Comisiei în această după-amiază. Urez bun venit tuturor, atât membrilor Comisiei cât și interpreților. Și aș vrea să salut și un grup de vizitatori din partea grupului stângii. și șeful Consiliului Union care vizitează comisia noastră și avem și traducători care lucrează pentru comisie la Luxemburg, care sunt aici ca să înțeleagă mai bine modul în care lucrează Parlamentul. Tuturor încă o dată bun venit! Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Nu cred că sunt uh, adăugiri sau modificări de făcut, așa încât putem considera că s-a adoptat ordinea de zi. Următorul punct, comunicările președintei. Aș vrea să reamintesc membrilor comisiei noastre că mâine vom sărbători Ziua Internațională a Femeii aici și va avea loc un eveniment important în sala de plenară, în hemiciclu. Vom începe la ora 9 mâine dimineață și va avea loc o audieră care va dura, va dura până la ora 12.30. Programul a fost distribuit membrilor și sper că va fi o participare importantă la, această, la acest eveniment. Subiectul este violența împotriva femeilor E vorba de campania Parlamentului European care se intitulează O putem opri. Foarte succint aș vrea să vă informez și că coordonatorii și vicepreședinții Comisiei vor participa la reuniunea de prânz cu președintele Comisiei, domnul Barroso, un eveniment tradițional cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. De fapt, acest eveniment, acest prânz a avut loc la Strasburg și președintele Barroso a fost de față. Au fost, au participat mai mulți vicepreședinți ai Comisiei, inclusiv doamna comisar Reding și doamna comisar Malmström. O să vă dăm câteva informații cu privire la această reuniune. Vă pot spune că am discutat despre violența împotriva femeilor, diferențele de remunerare, diferența de statut. Acestea au fost câteva din subiectele discutate la reuniune. Și putem trece acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. avem uh, o poziție comună nouă legată de egalitatea de tratament între bărbați și femei. Raportoare este doamna Astrid Luling, aici de față. Nu va avea loc o dezbatere pe această temă. Dezbaterea va avea loc pe 20 aprilie la reuniunea Comisiei. și termenul de depunere a amendamentelor este 8 aprilie. Probabil vom vota pe 3 și 4 mai la comisie și apoi în plenara 2 din mai va fi votul plenar. Acestea fiind spuse, aș vrea să dau cuvântul doamnei Luling, pe care o invităm să spună câteva cuvinte despre acest subiect, în calitate de raportor pentru Comisia FEM. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun că în cele din urmă am primit versiunea oficială a poziției comune, deși aceasta a fost uh, stabilită încă din noiembrie uh, între noi și Consiliu. Totuși a durat foarte mult timp și asta a întârziat foarte mult și calendarul nostru, dar vă pot spune că împreună cu secretariatul comisiei am avut deja discuții cu președinția spaniolă și cu președinția suedeză. Mai avem și în seara aceasta o întâlnire cu reprezentanții președinției spaniole, mereu în prezența Comisiei Europene și trebuie să spun că nu sunt chiar nemulțumită de poziția comună, mai ales asupra unui punct. Consiliul are altă părere decât Parlamentul, pentru că noi am cerut afilierea obligatorie la sistemul de protecție socială, de securitate socială pentru parteneri soți Uh, se pare că nu e foarte multă marge de manevră la Consiliu, dar mai suntem în discuție încă. Uh, pentru tot restul uh, punctelor de, de negociere, aproximativ 12 amendamente de ale noastre au fost adoptate de Consiliu și sper ca în aprilie să pot face propuneri care să ne permită să ajungem în a doua lectură cu un text care va fi deja agrat cu Consiliul ceea ce ne va permite după aceea să finalizăm uh, acest proces în cadrul președinției spaniole. E foarte important acest lucru. Nu trebuie să ieșim din această președinție și în niciun caz să nu ajungem sub președinția belgiană din diverse motive. Așadar, sper că putem reuși să terminăm această muncă la un an după adoptarea în primă lectură. Deci vedeți cam de cât timp a fost nevoie pentru a face aceste mici progrese, dar progrese s-au făcut și asta e esențial. Așadar, vom discuta în aprilie pe textul care ne va fi supus atenție. Vă mulțumesc! Mr. Romeva, please. Domnul Romeva, acum. Si, în tout question. Si je... Mulțumesc. Am o întrebare, totuși. Dacă am înțeles bine, poate puteți să-mi confirmați în propunerea Consiliului uh, nu acceptă ideea de a include cotizația uh, soților partenerilor în sistemul de securitate socială. Puteți să ne spuneți în ce cadru și în ce context au această poziție? Deși știm că asta este o poziție pe care noi am apărat-o de câteva ori, mă întreb dacă n-ar fi mai bine totuși să încercăm să mergem spre o, o a treia lectură. Pentru că realmente este aspectul central, miezul dezbaterii și aș vrea să știu în ce situație suntem și care marja de manevră pe care e dispus Consiliul să o ofere. Președintele, mulțumesc foarte mult. Trebuie să vă reamintesc că nu uh, ținem o dezbatere pe această chestiune dar dacă am avut totuși o întrebare, poate doamna Luling poate răspunde pe scurt. Doamna Luling, aveți cuvântul. Cred că uh, este o interpretare greșită a ceea ce dorește Consiliul. Consiliul, evident, preconizează implementarea acestei măsuri de protecție socială, care este foarte bine definită în textul său, Uh, fie cu titlu obligatoriu, fie în mod voluntar. Deci asta nu înseamnă că nu acceptă cotizarea, nu e adevărat. Trebuie văzut textul Consiliului, mai ales în ce privește articolul 7, care reprezintă un progres față de ce avem acum, pentru că textul Consiliului spune uh, că dacă există într-un stat membru un sistem de protecție socială pentru lucrătorii independenți, acest stat membru va lua măsurile necesare pentru ca soții sau soțiile, pentru că și asta e un, uh, și un, un uh, un uh, progres, pentru că e vorba de soți, soții sau partenerii de viață pot beneficia de protecție socială conform dreptului național. Deci este clar că vor avea o protecție socială, dar asta se poate face fie în mod obligatoriu, fie voluntar. Și pentru noi nu e bine, noi am fi vrut doar obligatoriu, pe când aici sunt două variante. Asta e important și de asemenea este important ceea ce se spune în legătură cu protecția maternității. Așadar, textul Consiliului reprezintă un progres notabil față de textul Comisiei și mai ales față de directiva actualmente existentă, unde nu se vorbește deloc de cotizații. Și noi suntem pe cale să negociem cu Consiliul pentru a mai <coughs> modifica unele pasaje, unele articole sau aliniate cu care noi nu suntem de acord și sper că vom reuși uh, acest lucru. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă Luling, spune doamna președinte. Mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebarea domnului Rueva și de asemenea pentru că ați uh, lucrat asupra acestei legi extrem de importante și acum, ca să ne întoarcem, dezbaterea va fi în aprilie și votul pe 3-4 mai. Mulțumesc foarte mult, doamna Luling. Acum, următorul punct de pe ordinea de zi este un raport al delegației Comisiei care a fost în vizită la New York pentru a discuta procesul Beijing plus 50. O să vă dau plus 15, o să vă uh, fac un scurt rezumat al întâlnirii pe care am avut-o la New York. Au fost 8 membri în delegația Comisiei uh, care au participat la această vizită și încă 3 membri în afara cotei. Conferința e foarte importantă, nu numai pentru acei dintre noi care au activitate parlamentară, e importantă pentru foarte multe organizații de femei din întreaga lume. Organizații care au uh, pregătit această conferință de multă vreme, cred. Conferința a început pe 1 martie și a avut loc, a, fun, și funcționează timp de două săptămâni. Noi am fost între 1 și 3 martie prezenți la New York, delegația noastră. Sunt uh, sigură că vă amintiți că am avut o rezoluție adoptată în plenară referitor la acest subiect și vizita noastră a debutat cu o întâlnire cu doamna comisar Reding și aș vrea să subliniez că în fiecare zi au avut loc întâlniri de follow-up cu reprezentanții comisiei pentru a vedea cum au avut loc negocierile și pentru a discuta problemele extrem de importante care au apărut uh, pe agenda negocierilor. Așadar, acest, acest update zilnic, practic, pe care ne l-a făcut Comisia a fost foarte important și foarte important pentru vizita noastră. Un alt uh, aspect foarte important uh, s-a produs în cadrul evenimentelor secundare, să spunem așa, evenimente prin care fiecare sau diferite state, diferite guverne au stabilit uh, o serie întreagă de aranjamente și de asemenea și alte organizații, numai state, Națiunile Unite, UNIFEM-ul și multe alte organizații non-guvernamentale au organizat așa numite evenimente uh, în jurul conferinței. Deci avem, uh, am avut ocazia să intrăm în strâns contact cu alți participanți, alții în sensul că nu erau neapărat reprezentanții a unor parlamente. Asta s-a întâmplat pe 4 martie, după ce practic ne încheiase în partea oficială a vizitei. Eu, în calitate de lider al delegației, am uh, putut să observ negocierile ca atare și cred că a fost bine că ni s-a dat ocazia să participăm uh, ca observatori. A fost ceva nou pentru Comisie și cred că asta ne dă uh, posibilități mai bune de a urmări activitatea desfășurată. Dați-mi voie să Mă refer la diferitele discuții și întâlniri pe care le-am avut uh, în marja conferinței. Ne-am întâlnit cu reprezentanții Băncii Mondiale, care sunt foarte interesați de chestiunea egalității. După aceea ne-am întâlnit și am avut deliberări cu doamna Sally uh, Figan White, care este director uh, al grupului de dezvoltare. De asemenea, ne-am întâlnit cu doamna Rachel Mariania, care este secretar general adjunct și consilier special al secretarului general privind probleme de egalitate. Și am discutat o propunere specială și anume dacă Națiunile Unite să creeze o structură specială Uh, pentru egalitate de șanse. Am uh, avut parte de. am primit foarte multă susținere referitor la această idee de a crea un fel de umbrelă care să acopere toate activitățile legate de egalitatea de gen și nu o să mă refer foarte pe larg la această chestiune pentru că am distribuit un raport scris uh, privind delegația noastră, însă uh, aș fi foarte dornică să vă răspund la întrebări dacă există vreo întrebare uh, referitor la această vizită sau poate aveți pur și simplu întrebări uh, legate de platforma Beijing și procesul Beijing plus 15. Would like to stress two issues. Mulțumesc, aș dori să mă refer la două probleme în legătură cu angajamentele noastre. În primul rând, uh, rezultatul discuțiilor noastre cu doamna Fignavai privind o uh, organizație legată de egalitatea între sexe în, la ONU și vom dori să se discute asta în uh, diverse delegații, pentru că e o situație bizară înființarea acestei entități ar însemna concentrarea într-o singură instituție diverse instituții deja existente, cum ar fi UNIFEM, și adăugarea altora în direcții generale care se ocupă de probleme legate de sex într-o singură uh, unitate. Unele state utilizează această decizie ca pârghie pentru a influența alte probleme care nu sunt legate direct de asta. Deci, vom solicita să se mm, uh, evoce acest subiect în diverse delegații pentru diverse părți ale lumii, de exemplu delegația pentru statele sud-americane, pentru statele africane. Vă rog să faceți tot ce puteți în această privință, în delegațiile din care faceți parte. Și a doua problemă, ar trebui să evocăm, cred eu, relația Uniunii Europene cu ONU, pentru că eu consider că mulți dintre noi uh, au acest punct de vedere comun și anume că acesta este momentul decisiv pentru a rezolva situația um, sau poziția Uniunii Europene înspre, niște, înspre organismele multilaterale sau relația Uniunii Europene cu organismele multilaterale și mai ales cu ONU. Până acum avem statutul de observatori și nu ne aflăm în, în linia întâi, ca să spun așa, a observatorilor. Așadar, eu am impresia că doamna comisar Ashton ar trebui să încerce să își consolideze eforturile pentru, a, pentru ca noi să avem o poziție mai bună în aceste organisme multilaterale. Mulțumesc! Tack, fru Bauer, för att lyfta den Mulțumesc pentru că v-ați referit la acest subiect foarte important. Dacă cineva dorește să mai ia cuvântul. Vă rog. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais vous remercier. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, delegației, reprezentanților noștri care au uh, participat <coughs> la această platformă, pentru că noi facem multe lucruri la nivel uh, european. Mai avem încă multe de făcut, evident, dar este foarte important să participăm la această mișcare mondială, la această inițiativă și văd în uh, afirmațiile noastre și în ceea ce tocmai a spus și Edith Bauer, o responsabilitate reală pe care o avem și mi se pare că în faptul că ONU vrea să creeze o structură care să se ocupe de problema egalității de gen este un pas înainte considerabil pentru că vedem că lucrurile încep să se așeze, nimic nu se câștigă de la sine. Avem nevoie așadar ca o delegație foarte activă să participe la acest summit. Mulțumesc foarte mult! Eh, Mulțumesc! Aș vrea să subliniez că, într-adevăr, este foarte important ca toate verigile să fie unite între ele pentru a crea un lanț puternic și sunt convinsă că membrii comisiei noastre sunt uh, de acord cu importanța acestui lucru, ce trebuie consolidată și pe viitor. Mulțumim, deci, tuturor participanților la vizita delegației și mulțumim și secretariatului care s-a ocupat de uh, Uh, toate mm, activitățile administrative și de organizare. Nu mă îndoiesc, câtuși de puțin, că vizita noastră a fost uh, o contribuție importantă pentru reuniunile la care am participat. Mulțumim încă o dată tuturor și trecem acum mai departe punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de competențe cheie pentru o lume în curs de schimbare. Punerea în aplicare a programului de lucru, educație și formare profesională 2010. Contextul uh, includerii acestui punct pe ordinea de zi de astăzi este acela că pe 27 ianuarie coordonatorii au ajuns la concluzia că avem nevoie să ne asigurăm că membrii Comisiei pentru Cultură, ce se ocupă de integrarea de gen, împreună cu anumiți membri ai Comisiei noastre, pot depune anumite amendamente în cadrul Comisiei pentru Cultură. Colega noastră, doamna, doamna Hannibal, a înaintat șase amendamente. Doamna Hannibal este acum de față, așa încât ne va putea prezenta cele șase amendamente. Ideea este că astăzi sperăm să și votăm aceste șase amendamente, dacă Comisia va fi de acord cu această propunere a noastră și dacă sunteți de acord cu Uh, aceste amendamente, dacă ele vor fi votate, le trecem mai departe la Comisia pentru Cultură. Îi urez uh, bun venit doamnei Hannibal și, uh, fără întârziere, îi dau cuvântul. Hello. Sorry, sorry I was late. Um... Bună ziua și mă scuzați pentru întârziere. Dacă mă ascultați câteva minute, o să vă explic uh, aceste amendamente. După cum știți, raportul face o trecere în revista etaloanelor stabilite în 2010 pentru educație și formare în 2000, în Uniunea Europeană. Aceste etaloane nu au fost atinse și ideea este că trebuie să vedem uh, ce nu a mers bine și ce putem face pentru a înregistra progrese. De aceea am propus aceste amendamente și, după cum știți, uh, fac parte din Comisia pentru Cultură, sunt coordonator acolo și mi s-a părut important acest demers al meu. De asemenea, la nivelul Comisiei pentru Cultură răspund de integrarea de gen. Demersul meu are rolul de a sublinia eforturile făcute și de a sublinia importanța rolului educa- educației și formării pentru a reduce diferențele dintre bărbați și femei din punct de vedere al uh, remunerării și al reprezentării. După cum știm cu toții, rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este mult mai redusă decât în cazul bărbă- bărbaților și sper că sunteți de acord cu mine dacă uh, avem șansa, dacă avem posibilitatea de a contribui la creșterea durabilă și la coeziunea socială, pentru asta trebuie să asigurăm o rată de ocupare mai mare a femeilor și să împiedicăm excluderea femeilor din anumite sectoare. Sper, acesta este sensul amendamentelor propuse de mine și sper că veți fi de acord cu ele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Hannibal. Eu consider că ceea ce ați uh, propus dumneavoastră este foarte corect și această dezbatere ar trebui să fie purtată și în alte comisii, pentru că este un subiect foarte important. Deci mulțumim uh, doamnei Hannibal pentru activitatea domniei sale și amendamentele depuse. Mai, nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pentru a face comentarii nu este cazul, deci cred că putem vota în legătură cu aceste amendamente. Paragraful 4, alineatul 4A, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, cine pentru? Abțineri? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul numărul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Așadar, Mulțumim încă o dată, doamne Hannibal. Mulțumim. Am adoptat amendamentele propuse de domnia sa și acestea vor fi votate și în Comisia pentru Cultură. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Numărul 6. Aspectele legate de gen ale recesiunii economice și ale crizei financiare. Coordonatorii au hotărât că ar trebui să facem un raport din proprie inițiativă în numele comisiei noastre. Avem uh, un raportor în persoana domnului Romeva Irueda dumneavoastră se va ocupa de această temă și acum, astăzi, va putea demara discuțiile, iar apoi, în conformitate cu calendarul, pe data de 23 martie, uh, este termenul final pentru depunerea amendamentelor și pe 3 și 4 martie, uh, mai, mă scuzați, se va vota în comisie și sperăm că la plenară se va vota în luna iulie. Eh, de-abia aștept să aud ce are să ne spună raportorul nostru, așa că mă grăbesc să-i dau cuvântul. Vă rog, domnule Romeva. Gracias, señora presidenta. Eh, la verdad es que mm, yo creo que este es uno de los temas... Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Aș spune că e vorba de un dosar care, de care ar trebui să ne ocupăm cu prioritate și trebuie să regretăm faptul că încă nu am făcut acest lucru. Pentru că, iată, vorbim acum de criză, Uh, am ajuns la momentul în care trebuie să vorbim de ieșirea din criză și cred că uh, ne lipsește și o interpretare a crizei legată de gen în ce privește răspunderea pentru criză și consecințele crizei. Și cred că ar trebui să avem același tip de interpretare legată de gen față de potențialul și de investițiile care trebuie făcute pentru a ieși din această criză. Deci trebuie să ne concentrăm nu doar asupra econ- uh, dimensiunii financiare și economice ale crizei. Eu consider că intenția raportorului e de a elimina o lacună existentă atât pe planul analizei cât și al propunerilor și uh, dacă facem analiză a diferitelor articole uh, care au apărut în presă în ultima vreme în legătură cu criza, putem vedea destul de clar două lucruri. În primul rând, faptul că criza a afectat în principal și repet, e vorba de o interpretare care poate fi găsată în majoritatea comunicatelor de presă, deci spuneam că a afectat anumite sectoare uh, dominate în principal de bărbați, mai ales în ce privește uh, mâna de lucru, ocuparea, și apoi uh, apare din lectura articolelor destul de evident că în cadrul măsurilor luate uh, putem constata un număr de pericole legate, cu redu- legate mai ales de reducerea cheltuielor publice, care ar avea, desigur, consecințe mai degrabă asupra femeilor, ar afecta mai mult femeile decât bărbații. Știm uh, cum stau lucrurile în majoritatea statelor membre. Acestea fiind spuse, dacă luăm în considerare aceste două elemente, ne putem da seama, uh, pentru a reveni la primul element, că nu s-au făcut uh, analize în legătură cu repercusiunile crizei, nu în legătură cu sectoarele menționate direct, citate, de exemplu unele uzine sectoare specifice, de exemplu uh, uh, piese de automobile, de autovehicule, sau întreprinderi din domeniul construcției, de exemplu în Spania, știm foarte bine ce s-a întâmplat, și repet, astea sunt întreprinderi în care predomină bărbații, dar, după cum spuneam, nu s-a analizat incidența crizei asupra celorlalte sectoare, sectoare în care sunt reprezentate majoritar femeile, pentru că e vorba acolo de contracte uh, cu caracter temporar, cu durată determinată sau pentru că reducerea cheltuielilor publice va avea consecințe directe asupra activităților legate înainte de toate de munca femeilor. Sau un alt element care trebuie luat în considerare când uh, uh privim ansamblul uh, uh, consecințelor crizei, știm că munca femeilor nu e considerată pe picior de egalitate cu munca bărbaților. Aș putea să dau un exemplu care nu apare în raportul meu, dar uh, care s-a desprins cu claritate uh, în urma unei emisiuni a Delegației pentru Pescuit care s-a deplasat în țara Baștilor acum câteva zile și ne-am întâlnit cu reprezentanța sectorului pescuitului. Sigur, într-o perioadă de criză, sectorul pescuitului încearcă să găsească soluții pentru a reacționa. Uh, am avut întrevederi cu diferitele rețele care sunt uh, asociații ale femeilor uh, care se ocupă cu uh, reparatul năvadelor. Deci, re, cu, deci ele cos năvadele stricate. Sigur, e o muncă foarte dificilă, foarte grea. Aceste asociații de femei nu sunt considerate ca făcând parte din sectorul pescuitului. Iată. Uh, deci atunci când uh, se acordă ajutoare publice pentru tranziția sau reconversia sectorului, aceste asociații de femei nu sunt recunoscute, nu li se recunoaște munca, deși uh, e vorba de o muncă indispensabilă pentru activitatea de pescuit. Fără năvade, fără seci, sigur că nu, pe pescarii nu și-ar putea desfășura activitatea. Iată un exemplu uh, recent și cred că putem găsi o mulțime de astfel de exemple care ne arată că, uh, din păcate, munca a numeroase femei este invizibilă, nu este recunoscută și într-o perioadă de criză acest lucru uh, are repercusiuni foarte grave. Știm că în alte sectoare criza a afectat piața uh, muncii, dar că se încearcă soluții, s-a acționat deja Însă, dacă ne gândim la această muncă invizibilă, la aceste uh, activități nerecunoscute, e dificil să se solicite uh, ajutoare publice, ajutoare de stat. Ar trebui să ne gândim, uh, să ne uh, îndreptăm atenția asupra acestui lucru, deci ar trebui să uh, ajutăm, la, să conferim un caracter vizibil acestor activități. Pentru că e vorba de sectoare deosebit de afectate de criză și trebuie să găsim măsuri paliative pentru aceste sectoare. Un alt element uh, la care m-am referit uh, e vorba de răspunderea pentru uh, nașterea acestei crize. Deci, dacă, putem analiza, dacă analizăm sectorul financiar, pentru că eu consider că sectorul financiar stă la originea crizei, constatăm că și sectorul financiar este unul cu predominanță masculină, dominat de bărbați. Am desfășurat, bine, nu chiar o anchetă, ci am analizat unele date și că se pare că, se pare că la nivel european cele uh, trei uh, instituții financiare importante, Banca Europeană, BEI și Fondul European de Investiții, sunt uh, conduse de bărbați și în consiliile de administrație ale acestor instituții, doar 16% sunt reprezentate de femei. Așadar, iată, avem un element, un prim element care ne arată că în ce privește aspectele legate de gen există un real dezechilibru în privința conducerii acestor instituții financiare. Dacă vedem uh, dacă, mai în detaliu situația, cred că putem afirma că dacă Lehman Brothers ar fi fost Lehman Sisters, poate că impactul crizei nu ar fi fost atât de mare. Bine, poate e o glumă mm, ieftină, vă cer să fiți indulgenți, dar din această analiză economică, totuși, se pare că în băncile în care se poate constata un echilibru mai accentuat de gen, ă, aceste bănci au fost mai puțin afectate de criză decât uh, băncile în care predomină bărbații. Acum vă întreb dacă putem oare trage concluzii de aici. Nu știu, dar cred că trebuie ținut cont de aceste elemente. Toate astea pentru a vă spune că trebuie să fim activi, să luăm măsuri în ce privește promovarea uh, activității noastre, a, a promovarea anumitor sectoare și cred că trebuie luate măsuri pentru a promova egalitatea de gen în uh, organele de conducere uh, ale uh, acestor instituții la, în organele uh, de răspundere la nivel politic și economic. Se, dar cred că există un set de măsuri interesante și importante care ar putea servi și ca exemplu, măsuri citate în raport, de exemplu în Islanda, unde s-a pus accentul pe aceste inițiative în favoarea uh, parității, egalității de gen, uh, în uh, instanțele unde se iau uh, decizii. De asemenea, în Norvegia se face acest lucru, se dorește uh, garantarea a unei proporții de 40% de femei în consiliile de administrație ale întreprinderilor. În legătură cu responsabilitățile, trebuie să vedem și cum putem să um, vedem că adevărat care au fost elementele care au stat la originea crizei și să încercăm să soluționăm această problemă. Și apoi vă împărtășesc o reflexie, va trebui să mai vorbim de asta, eh, despre măsurile paliative. În anumite cazuri, într-adevăr, e vorba de măsuri paliative, dar în altele caz, cazuri e vorba de pur și simplu de necesitatea unor investiții pentru a putea ieși din criză, să vedem cum putem intra într-un nou context social și economic pentru a putea crea bazele unui nou model economic și social. Uh, deci, iată că eu cred că ar trebui să facem anumite reflexii, cum ar fi că mi se pare foarte important când vorbim de diferite activități de nișe și de oportunități în uh, domeniul creării de locuri de muncă, eu cred că este important să fim atenți la uh, crearea de locuri de muncă ecologice, verzi, și să promovăm acest nou Green Deal uh, și să punem accentul pe investiții în uh, locuri de muncă legate direct de utilizarea energiilor ecologice, curate, regenerabile, sigur, lucruri foarte importante și trebuie să ne gândim totdeauna la faptul că dacă nu luăm și măsuri complementare dacă nu promovăm uh, prezența femeilor pe piața muncii, dacă nu încurajăm respectarea egalității de gen în acest domeniu al creării de locuri de muncă, riscăm să repetăm greșelile constatate în actuala criză. Deci uh, trebuie multe investiții publice în domeniile care, din nefericire, încă sunt uh, cu predominanță masculină. Deci trebuie uh, din start să uh, încercăm să nu comitem greșelile din trecut. Așadar, aș spune că, într-adevăr, trebuie să mizăm pe aceste domenii de nișă, uh, totdeauna însă gândindu-ne la această dimensiune de gen, care este imperativă în promovarea echilibrului, parității. Mai există un aspect important, adesea neglijat, investițiile în alte sectoare, sectoare în care există o prezență predominant feminină. Trebuie valorizate aceste activități, unele din domeniul public, dar nu neapărat, activități în care, după cum spuneam, uh, sunt predominante femeile. Cred că pentru moment nu se întâmplă acest lucru și uh, nu putem decât să regretăm acest lucru. Deci aceste inițiative de valorizare a locurilor de muncă ale femeilor nu apar în propunerile pe care le-am primit de la Comisie și de la Consiliu. Deci trebuie să punem accentul pe uh, importanța valorizării activităților legate de sectorul public, uh, de exemplu, în domeniul îngrijirilor de sănătate, în domeniul serviciilor, deci investiții în infrastructura socială, uh, aici ar putea exista noi oportunități pentru a încerca să eliminăm dezechilibrele existente pe piața muncii. În încheiere, cred că astăzi avem posibilitatea de a vedea lucrurile din punct de vedere al genului. Avem o comisie specială a Parlamentului uh, care are obiectivul de a analiza criza economică și financiară, dar noi care uh, reprezentăm aici egalitatea de șanse, Comisia pentru Drepturile Femei, putem în cadrul acestui raport Uh, și așa intenționez să fac, putem așadar să subliniem un număr sau să venim cu un număr de soluții care ar permite să contribuim la ieșirea din criză și să uh, um, eliminăm anumite greșeli care au dus la nașterea crizei. Și deci, cum spuneam, dacă nu vom elimina aceste disparități, riscăm, după cum spuneam, să repetăm greșelile din trecut. Pentru că, în, uh, așa cum stau lucrurile acum, putem vedea uh, faptul că foarte clar criza a afectat mai mult femeile decât bărbații, deși femeile sunt din ce în ce mai prezente în, uh, pe piața muncii, în uh, activitatea economică. Deci, cum spuneam, criza a afectat uh, grav aceste femei și dat fiind faptul că femeile sunt, deja aveau o poziție vulnerabilă pe piața muncii, uh, se confruntă cu insecuritate, insecuritate la locul de muncă, în ce privește contractele de muncă și sigur că ele au fost primele care au căzut uh, victime uh, crizei, pentru că, mm, iată, toate aceste elemente ar trebui luate în considerare și în cadrul agendei 2020. Și, din păcate, aceste elemente nu apar în agenda în acest moment și am putea să o completăm cu aceste propuneri la care m-am referit. Mulțumesc! Nu avem inscrições, tu eu inscrită. Mulțumesc. Uh, văd că nimeni nu vrea să ia cuvântul. Eu aș vrea totuși să spun ceva în calitate de raportor din umbră pentru grupul socialist. Aș vrea să spun câteva lucruri privind acest raport din proprie inițiativă. Raportul se uh, ocupă de un subiect foarte important și foarte actual. Raportorul ne-a spus deja că această criză a fost cauzată în mare parte de bărbați, că a fost rezultatul unei slabe reprezentări a femeilor în cele trei instituții financiare care practic sunt la cârma Europei din acest punct de vedere. Și că această lipsă de reprezentare feminină se întâlnește și în instituțiile financiare la nivel național, în cele 27 de state membre niciuna dintre cele 27 de bănci centrale ale statelor membre UE nu este prezidată de vreo femeie. Toți guvernatorii sunt bărbați. De asemenea, este adevărat că femeile sunt cele mai rău afectate de această criză. Ele suferă cel mai mult din cauza condițiilor uh, precare de angajare a șomajului. Ele sunt într-o măsură mai mică protejate de sistemele de uh, securitate socială, au mai puțină putere și mai puțin acces la procesul de luare a deciziilor uh, în probleme economice și financiare. De asemenea, diferența de salarizare între bărbați și femei a fost menționată. Din nefericire, în 2007 uh, ea era de 15%, iar acum este 17,6%, deci a crescut media europeană uh, în diferența de salarizare la muncă egală. De asemenea, este important pentru noi să ne gândim cum pot contribui femeile la ieșirea din criză. Așadar, să avem această dublă perspectivă. Este adevărat că această criză le afectează mai mult pe femei și, în al doilea rând, în ce măsură pot uh, contribui chiar femeile la ieșirea din criză. Așadar, în acest cadru pe care l-am menționat, cred că este foarte important să luăm în considerare studiile care au fost făcute Aceste studii uh, afirmă că afacerile, întreprinderile care au uh, mai multe femei uh, în Consiliul Director au rezultate mai bune. Și, în general, companiile în care femeile sunt mai bine reprezentate se descurcă mai bine și au rezultate mai bune. Companii în care femeile sunt mai bine implicate au uh, o cifră de afaceri mai mare și au rezultate medii mai bune într-o proporție de 70 până la 80%. Deci asta arată uh, că există niște dovezi credibile în legătură cu faptul că o prezență mai consistentă a femeilor uh, reprezintă un aspect pozitiv. Mai sunt și alte studii care arată că investiția în femei Uh, este o investiție foarte bună pentru orice companie, pentru orice întreprindere, dar și pentru societate ca întreg. S-a dovedit că femeile uh, tind să investească mai mulți bani în educația copiilor lor, în încurajarea uh, dezvoltării calificărilor academice ale acestor copii și, în general, în dezvoltarea intelectuală a acestor copii și de asemenea, joacă un rol vital în administrarea uh, resurselor familiei, resurselor financiare ale familiei. Și ultim, un ultim comentariu, o ultimă chestiune pe care aș vrea să o ridic, uh, în completare la ce s-a spus deja, am auzit uh, exemple din Norvegia și așa mai departe. Am un exemplu din Franța. Uh, Franța este pe cale să stabilească obligativitatea unei cote de 40% în consiliile directoare ale companiilor uh, publice și companiilor uh, cotate pe piața bursieră. Deci este pe cale să introducă un sistem de cote. Există deja unul pentru sistemul politic, dar aici e vorba de introducerea acestui sistem de cote în uh, sectorul corporatist. Și pentru a încheia, cred că în ce privește strategia 2020, acest raport deschide noi căi și este foarte clar că avem nevoie de o nouă paradigmă pentru dezvoltarea economică și această nouă paradigmă uh, trebuie să țină cont de participarea femeilor, pe de-o parte, dar și de consecințele noilor politici economice și impactul lor asupra femeilor. Este foarte clar că nicio politică nu are același efect și asupra femeilor și asupra bărbaților. Impactul este diferit în funcție de gen și cred că ăsta este un lucru foarte important și care trebuie luat în considerare uh, pentru strategia 2020 și e o ocazie Uh, pentru noi să cauzăm această schimbare de paradigmă când este vorba de participarea femeilor și rolul femeilor la creșterea și dezvoltarea economică a Uniunii Europene, a statelor membre ca atare. Avem câțiva membri care doresc să vorbească. Doamna Jati are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Multe lucruri foarte importante și foarte interesante în acest raport și țin să-i mulțumesc domnului Romeva și doamnei Estrela pentru completările pe care le-a adus, fiindcă multe dintre subiectele fundamentale sunt abordate prin acestea. Ați spus în special, doamna Estrela, avem problema absenței aproape totale a femeilor la anumite niveluri de responsabilitate și, chiar și la nivel european sau mondial și la fel și la nivelul statelor membre. Ați vorbit de uh, decalajul salarial în procentaje. Eu aș vrea să transformăm acest lucru într-un mod foarte concret în ce privește calendarul anului. Deci pentru ca o femeie să câștige același salariu ca un bărbat, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie într-un an. Deci un bărbat câștigă, trebuie să lucreze de la 1 la 31 decembrie, pe când femeia trebuie să mai lucreze până la 26 martie anul următor. Asta înseamnă un trimestru în fiecare an în plus. Deci pentru ca o femeie să câștige aceiași bani ca un bărbat, trebuie să lucreze cu un trimestru mai mult în fiecare an. Deci vă imaginați uh, decalajul salarial și prejudiciul care se cască uh, și se creează împotriva femeilor uh, și în beneficiul bărbaților. Nu am o perspectivă feministă aici, ci o perspectivă egalitară, cetățenească, adică la competențe egale și la muncă egală, salariu egal. Și cred că astăzi trebuie ca această criză care le afectează mai mult pe femei decât pe bărbați, așa cum ați menționat, această criză Uh, trebuie să ne facă să fim mult mai proactivi. Cu alte cuvinte, această, acest decalaj salarial uh, nu trebuie să-l acceptăm și chiar aici trebuie să ne stabilim obiective foarte clare. Ați uh, întrebat, există deja în parte, dar trebuie într-un mod foarte aplicat să avem aceste statistici referitor la raportul femei-bărbați, dar trebuie să mergem mai departe, mai ales în ce privește reducerea uh, acestui ecarta, acestei diferențe de salarizare, femeile nu mai pot să mai suporte această, acest tratament. Mai ales că, și asta e un punct fundamental pe care nu-l găsesc în raportul noastră și aș vrea să-l văd, mai ales că problema fundamentală așadar este că femeile sunt mai bine pregătite din punct de vedere educațional decât bărbații. Toate statisticile arată acest lucru și am, vorb- am uh, colaborat cu organizația SDF pe acest subiect și cu alte structuri de, uh, care fac statistici. Femeile, așadar, au un nivel de pregătire uh, de educație superior bărbaților. Deci cum se poate explica ceea ce tocmai am auzit, și anume că în uh, timpul crizei, femeile mai degrabă sunt cele care li se dau uh, contracte parțiale, că sunt mai slabe din punct de vedere juridic, mai vulnerabil. Deci cum se poate așa ceva atunci când ele sunt mai bine pregătite decât bărbații? Deci asta e problema pe care aș vrea să o văd în raportul noastră. Pentru că uh, la, față de această chestiune, la această chestiune trebuie să, să lucrăm. Criza este un factor revelator uh, care trebuie să ne ducă la rădăcina problemelor. Dacă nu facem acum în această strategie 2020, atunci să spunem că uh, o să uh, continuăm să ținem discursuri frumoase în timpul uh, ședințelor noastre, dar acestea nu vor avea niciun efect practic. Așadar, legătura între nivelul de pregătire profesională și educație și nivelul de angajare trebuie abordată în acest document. În consecință, aș vrea de asemenea să văd că mai abordăm și o a doua chestiune, și anume lupta împotriva ceea ce în mod normal se numește plafonul de sticlă. Cu alte cuvinte, o limită, o piedică pe care fie femeile, fie societatea, nu știu acum cine e responsabil și uh, mi se pare mai important să găsesc o soluție, să găsim o soluție. Deci uh, această limită care li se pune femeilor și care le împiedică să progreseze, fie că e vorba de uh, carierele în sectorul privat sau în administrația publică. Și, prin urmare, mă gândesc că lupta împotriva acestui plafon de sticlă în în educație, în, formația, în, for, în formarea și educația de-a lungul vieții, pentru că dacă începem să schimbăm lucrurile acum, poate avea pentru uh, nepoții noștri vom vedea rezultatele. Aș vrea să fim mai activi în strategia 2020 și să ne asigurăm că vom încerca în cadrul acestei educații continue să facem în așa fel încât femeile să se elibereze, să poată evolua cât mai mult și Bun, nu vreau să discut acum foarte în detaliu statisticile, dar știți despre ce e vorba. Avem aici un subiect de importanță. Al treilea punct pe care aș vrea să-l, să văd că raportul îl abordează, mi se pare că nu este abordat așa cum mă așteptam eu să fie. Aș vrea să spun că sectorul public este cel care trebuie să dea exemplu. Doamna Estrela tocmai ce a spus că în Franța, ă, pentru întreprinderile cotate la bursă, sunt, ă, s-au stabilit niște cote de 40% pentru femei. Da, perfect, dar cum să le ceri să facă altora, ă, să, fac, să facă alții ceea ce nu faci chiar tu? Deci cum să ceri privaților să facă asta când nici în sectorul public nu se face? Și cunosc bine acest sector atunci când uh, uh, se ajunge la nivelul de responsabilitate, uh, femeile încep să dispară. Deci cu cât se avansează spre vârful ierarhiei în sectorul public, cu atât femeile încep să, să dispară din peisaj. Atunci, sectorul public să fie cel care dă un exemplu și aș vrea să văd că și în strategia 2020 vom avea acest obiectiv. În al patrulea rând, E o mărturisire în ce privește cotele. Trebuie să vă spun că atunci când Franța a instaurat cote pentru politică, pentru sectorul politic, eu am fost foarte circumspectă. Pentru că, într-un fel, cotele uh, sunt ca un fel de barieră de protecție pentru o categorie care, în acel moment în care au fost instaurate, părea să fie slabă. Și eu cred că la competențe egale trebuie să ai poziții egale și uh, da, și tratament egal. Da, asta se întâmpla acum vreo 10 ani, toată chestiunea aceasta. Și acum, privind lucrurile din perspectivă, trebuie să recunosc, trebuie să vă mărturisesc că am ajuns la concluzia că aceste cote ajut, ajută să se ajungă la paritate. Dar nu e suficient. Nu trebuie să rămânem la metoda cotelor, pentru că aud multe, mult prea multe lucruri de pe teren, ca să spun așa. Mulți oameni care spun, da, femeile nu sunt competente, da, li se dau aceste locuri, numărul 2, numărul 4, aceste poziții. Asta mă întristează pentru că văd că sunt foarte multe femei competente și femei competente care se eliberează pentru a câștiga locul pe care îl merită. Deci cred că doar sistemul cotelor nu e suficiență, Dar o combinație între cote și alte instrumente în cadrul sistemului politic, unele pe care tocmai ce le-am menționat, asta mi se pare o cale de a progresa. Da, cotele nu trebuie să fie un fapt în sine, un scop în sine. Și apoi, ultimul punct asupra căruia poate cu toții ar trebui să fim mai vigilenți, pentru că se spune se vorbește, dar nu se face nimic pe această temă, este nevoia echilibrului între viața profesională și viața personală. Și acesta mi se pare instrumentul real în cadrul strategiei 2020 pe care noi l-am putea identifica drept element care să ducă la echilibrarea vieții personale și profesionale. Președintele, mulțumesc, doamnă, doamna Rovana Plumb. Foarte mult Doamnă președintă, vreau să îl felicit pe uh, raportor. Sunt multe lucruri uh, foarte bune care sunt prinse în acest raport și să mă bucur că există un astfel de raport din proprie inițiativă din partea Parlamentului. Nu vreau să repet și susțin întru totul ceea ce colega mea Edith Estrela a spus, ceea ce doamna Chartier a spus, uh, am să mă refer la faptul că, sigur că egalitatea de șanse trebuie să fie o parte componentă și bine definită în cadrul strategiei Uniunii 2020. Impactul social al uh, crizei este unul foarte puternic în ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii și am să mă leg de ceea ce a spus doamna Uh, șartie acum uh, de faptul că sectorul public trebuie să dea un exemplu. Vreau să vă spun că în sectorul public, de exemplu în România, acum au loc o serie întreagă de disponibilizări. Și mă refer în special la cele sectoare unde femeile sunt preponderent cele care sunt angajate. În învățământ, în luna aceasta, se preconizează o disponibilizare de 15.000 Uh, de uh, angajați, din care 85% sunt femei. Și uh, cred că același lucru se întâmplă și în celelalte state care sunt afectate de criză și de aceea consider important ca în cadrul raportului nostru să atragem într-un fel atenția statelor membre ca în momentul în care se disponibilizează persoane din sectorul public un prim criteriu uh, de uh, diferențiere și de stabilire a acestor uh, disponibilizări să, nu, să se refere la unici întreținători de familie, femeile care nu trebuie să fie disponibilizate. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că în România instituțiile care sunt responsabile cu egalitatea de tratament între femei și bărbați, uh, Uh, agenția uh, pentru, uh, care se ocupă de violența domestică lucrează cu un număr de zece angajați sau agenția care se ocupă cu politicile privind violența domestică este pe cale de, a fost desfințată și comasată la nivelul altui, altei instituții publice. Cred că și aici Comisia are un rol să ceară statelor membre, dacă într-adevăr vrem ca să se asigure o egalitate de tratament care să, uh, să se realizeze și să poată să fie urmărită și promovată prin politici adecvate ca instituțiile care să se ocupă de, uh, sunt însărcinate cu asigurarea egalității de tratament și în special pentru respectarea drepturilor femeii să poată să funcționeze într-un mod uh, eficient. Și aș mai avea o, o, o singură Uh, remarcă legată de faptul că în această perioadă de criză avem nevoie de investiții. Eu aș, m-aș gândi că ar fi necesar să ne legăm puțin de uh, partea de asigurare, uh, de participare a femeilor prin acțiuni specifice la mecanismele de, uh, de finanțare, de credite, de fonduri uh, care finanțează proiectele uh, privind uh, sporirea eficienței energetice, iar tehnologiile privind energia regenerabilă uh, să fie accesibile și disponibile femeilor pentru nevoile lor gospodărești. Și cred că acesta ar fi un alt punct. Um, în, uh, cam atât am avut de spus și până, la, până în aprilie când, sau când avem uh, deadline-ul pentru amendamente, sunt convinsă că uh, vom găsi și alte elemente foarte importante. Vă mulțumesc! Obrigada, senhora Plumb. Tem agora a palavra a senhora Gourmay. Mulțumim, doamna Plumb. Doamna Gourmay. Mulțumesc. Doamnă președinte, în primul rând vreau să mă arăt de acord cu colegii care au spus că avem nevoie de o discriminare pozitivă pentru ca mai multe femei să ocupe funcții de conducere. Aș, în calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru Afaceri Constituționale, propun existența unui raport legat de egalitate uh, și sper că vom avea sprijinul PPE, pentru că în mandatul, în legislatura anterioară nu s-a întâmplat așa, nu am avut acest sprijin. Vă cer scuze pentru întârziere, m-am uh, întâlnit cu domnul Forzacușes, am ascultat audierea domniei sale, pentru că va ocupa funcție la Curtea Constituțională. Sunt recunoscătoare față de grupul uh, socialiștilor și uh, mulțumesc și secretariatului care a întocmit acest raport. Iar domnul uh, Romeva a subliniat exact elementele esențiale. Este un raport foarte echilibrat și cetățenii trebuie să înțeleagă și ei că femeile au abordarea riscului puțin diferită, ca un uh, sistem diferit de a lua decizii și este important să uh, ne gândim la faptul că femeile iau decizii importante gândindu-se mai mult și au o perspectivă pe termen lung mai, mai clară. Legat de sectorul uh, economic, 80% dintre cei care și-au pierdut locurile de muncă au fost bărbați, adevărat, pentru că sectoarele cele mai afectate au fost sectorul financiar, al automobilelor, sectoare în care ocuparea este în general um, a bărbaților. Au fost două bănci care au supraviețuit, una dintre ele, la una dintre ele, Consiliul de Administrație era format în mare parte din femei și cealaltă era condusă, propriu-zis, de femei. În plus, este clar faptul că trebuie să reducem diferența de remunerare între femei și bărbați, trebuie să uh, luptăm împotriva tavanului de sticlă și să luptăm pentru uh, salarii egale la muncă egală. Raportul arată că dacă lucrurile merg ca în prezent, vom avea nevoie de 70 de ani pentru a uh, depăși această, această discrepanță. Deci e clar că procesul trebuie accelerat. Prin comparație cu 2007, acum în 2010, o femeie trebuie să lucreze 60 de zile în plus pe an pentru același salariu. Însă, dacă femeile... Deci ideea este că cu cât o femeie are mai mulți copii, cu atât discrepanța este mai mare. Se poate ajunge chiar la 3-4 luni suplimentare de muncă pentru același salariu. Este foarte important și faptul că raportul menționează societatea civilă, ONG-urile, ce trebuie implicate mai mult decât uh, până acum. Și nu trebuie să uităm nici de statisticile Eurostat. Întrebarea este dacă luăm în serios aceste date. Avem nevoie de o intenție și de o voință politică pentru a ține seama de aceste date statistice și Comisia cred că va face acest lucru. Sprijin raportul și felicit raportorul. Mulțumim, doamna Gurmai. Doamna Luling. Mulțumesc, doamne președinte. Pe mine mă uimește puțin tonalitatea atât de negativă a acestui proiect de raport. Sunt multe generalizări, afirmații generale care mi se par uh, puțin întemeiate. După părerea mea, raportorul vede mai mult uh, găurile din cașcaval decât uh, cașcavalul. De exemplu, vorbește despre economiștii care fac parte din curentul dominant, care ar fi ajuns la concluzia că actuală, actuala criză financiară a fost cauzată de bărbați. Nu cred că bărbații au fost singurii uh, care au luat uh, astfel de decizii și nu cred că este cazul să facem astfel de acuzații. Trebuie să spunem și să ne gândim la faptul că întregul uh, sector nu ar fi trebuit să procedeze așa cum a procedat. Nu știu de ce trebuie să-i arătăm cu degetul pe bărbați. În altă parte, în raport se spune că măsurile de luptă pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați au fost fie anulate, fie întârziate, fie amânate. De ce se fac astfel de afirmații și pe ce se bazează ele? mai este o afirmație în care se vorbește despre excluderea femeilor, dar nu știm uh, de la ce sunt excluse aceste femei. Uh, este clar că trebuie să analizăm cu mai multă atenție aceste texte pentru a nu fi criticați dacă adoptăm asemenea formulari. formulări. Se spune că sunt prea multe femei în sectorul public. În țara mea, femeile din sectorul public sunt mai puțin numeroase decât cele din sectorul privat. De ce se spune aici că femeile suportă Uh, cheltuierile pentru reducerile bugetare din, servici, din sectoare cum ar fi educația, sectorul social. Nu știu în ce țări s-a întâmplat așa, însă dacă se fac economii bugetare în anumite țări, atunci cu siguranță că este nevoie de aceste economii bugetare. Nu putem să pretindem că femeile sunt cele care au cel mai mult de suferit. Eu vreau să vă spun că în țara mea femeile nu sunt discriminate din punct de vedere salarial, nici din punctul de vedere al accesului la piața muncii. Din potrivă, mai degrabă bărbații sunt discriminați în sectorul educației, învățământului, pentru că sunt prea multe femei în învățământ și până în prezent sunt uh, la fel de bine plătite ca și bărbații. cred că trebuie să um, avem o discriminare pozitivă tocmai pentru a atrage și bărbații în acest domeniu și pentru a-i sprijini. Ne gândim acum ce să facem pentru a avea mai mulți judecători, pentru că avem o majoritate de judecătoare. Pentru că femeile care studiază dreptul uh, consideră că este o idee mult mai bine să se angajeze în sectorul public și deci să devină judecătoare decât să intre în sectorul privat și să-și deschidă un cabinet de avocatură. Deci trebuie să fim atenți ce afirmații facem, de asemenea în ceea ce privește lucrătorii migranți. În țara mea, deși există destul de mulți lucrători migranți, ei se bucură de aceleași avantaje sociale și profesionale, același uh, acces la serviciile medicale. De ce să spunem, de ce să pretindem că migranții sunt excluși? Poate migranții în ilegalitate, dar cei care sunt în egalitate au exact aceleași drepturi ca toată lumea. Trebuie, deci, să fim puțin mai atenți la afirmațiile pe care le scriem și le includem în raport, să avem grijă ce condamnări facem pentru a nu exagera și a nu face niște generalizări care nu sunt valabile în multe state membre. La aliniatul 20 am de asemenea îndoieli legat de cifra de 2,8 milioane de locuri de muncă ecologice, nu știu exact ce înseamnă acest lucru, spune vorbitoarea, am, aș vrea să vă mai spun câte ceva despre diferența de remunerare. Există această diferență, această discrepanță, însă nu peste tot. Există în documentul primit de la Comisie cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, intitulat oarecum pretențios Carta Femeilor. Se spune acolo că, iată, Comisia va reduce această discrepanță, această diferență salarială până în 2014. Avem acum directiva legată de salarii din 75, deja sunt 35 de ani de atunci, mă întrebam de ce instrumente dispune acum Comisia, instrumente pe care nu le avea până acum, care să o ajute să se asigure de aplicarea corectă a acestei directive. Directiva nu era în țara mea, de pildă, au uh, s-au, uh, s-a dat câștig de cauză femeilor și s-au recuperat sume de milioane de, de franci. Iată, deci, o, o directivă lăudabilă și, cum spuneam, discrepanța salarială există în anumite sectoare mai ales. Iar în, în alte sectoare în care femeile sunt dominante, există o medie salarială mai mică decât în alte sectoare, dar și sindicatele și partenerii sociali, dar mai ales sindicatele care participă la negocierile colective, trebuie să se ocupe de acest lucru. Eh, m-ar interesa foarte tare ce instrumente va folosi Comisia pentru a se asigura că reduce această diferență salarială până în 2014. Se spune că în Germania, dacă s-ar reduce această discrepanță salarială între bărbați și femei, PIB-ul ar crește cu 30%. Nu știu cine a făcut aceste calcule, spune vorbitoarea, dar mi se pare un pic exagerat. Dacă așa ar fi, atunci n-am mai avea nicio problemă legată de rata de creștere a economiilor noastre. Însă eu, una, nu cred că este chiar așa de ușor. Ehm, poate, deci, că ar fi bine ca în cadrul acestui raport să tratăm uh, puțin această comunicare a Comisiei europene, în loc să facem aceste afirmații gratuite care nu ar fi luate în serios de nimeni. Merci, Madame Luling. Mulțumesc, doamna Luling. Uh, acum adresez reprezentanților comisiei și întreb dacă doresc să ia cuvântul pentru a interveni în dezbatere. Nu? No? Nu? Atunci dau din nou cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta este doar un schimb de vederi inițial și sigur în procesul de depunere a amendamentelor, sigur că putem regla anumite probleme și să venim cu elemente noi care eventual nu figurează în uh, varianta originală. Doresc acum să fac anumite um, comentarii în, pentru a face un rezumat a celor spuse de colegi și să mă refer și la niște lucruri la care nu m-am referit în declarația inițială. Puncte care cred eu că sunt uh, importante, la care s-a referit sigur și doamna Chartier, doamna Luling, uh, într-o anumită măsură și vreau să mă refer la violențele împotriva femeilor, violența legată de gen. Știm că acest fenomen uh, este, din păcate, în creștere. Nu e invenția mea, o spun clar statisticile, că violența crește în perioada de criză. Uh, asta este probabil legat de un anumit sentiment de nesiguranță, de pierderea locurilor de muncă, pierderea uh, reperelor. Deci e un fel de uh, detonator, de element de, uh, care accentuează violența și doresc să mă refer la acest lucru și în raportul meu. Poate nu uh, s-a spus unde ajuns că uh, este una din, o consecință directă a politicilor greșite care au fost duse până acum. Un al doilea element, situația femeilor provenite din imigra- imigrație. Poate nici de acest lucru nu ne-am ocupat în destul și eu cred că trebuie spus că în familiile de imigranți, poate în general femeile au contribuția economică cea mai importantă. Atunci ce se întâmplă dacă aceste femei își pierd locul de muncă? Trebuie să revenim asupra acestui aspect. Mai apoi, vreau să spun că sunt de acord și mi se pare foarte important să subliniem necesitatea de a insista ca sectorul public uh, să aibă o atitudine și o activitate exemplară, după cum a spus doamna Șartie. Dacă noi cerem sectorului privat să ia una sau alta mm, o oarecare măsură, sigur că și sectorul public trebuie să-și asume această răspundere. Însă, aici trebuie spus ocuparea și bugetul în public uh, au și ele o dimensiune legată de gen. Și cred că aceste elemente câteodată sunt, uh, intră în contradicție cu obiectivele politice uh, de a susține egalitatea de gen. Deci adesea sectorul public și el trebuie să uh, ia în considerare de aceste, acest element de compensare și e important de subliniat acest lucru. În ce privește cotele, discriminarea pozitivă sau oricum s-ar numi uh, aceste inițiative de încurajare a egalității, eu cred că e vorba de măsuri care vor facilita integrarea femeilor în uh, a ocupa posturi de răspundere postul în care se iau decizii și cred că astăzi e mai important ca niciodată să se întâmple acest lucru. Uh, sunt uh, total în favoarea acestui gen de măsuri. Sigur, nu e vorba de un panaceu uh, universal, nu doar prin aceste măsuri vom putea ieși din criză, dar cred că acestea trebuie incluse în soluțiile pentru a ieși din criză. Și cred că Uh, au uh, fost depuse niște amendamente foarte bune în acest sens, dar voi reveni. Politicile uh, pentru a impulsiona egalitatea sunt importante. Dacă aveți o propunere concrete, vă rog să depuneți amendamente. Vom încerca să ne ocupăm și de aspecte legate de viața profesională și familială, dar și aspecte legate de viața personală și viața profesională. E vorba, până la urmă, de bunăstarea femeilor și bărbaților și cred că uh, aceasta este mult mai importantă decât responsabilitățile din cadrul unei familii. Apoi, în legătură cu comentariile doamnei Luling, vreau să spun foarte sincer că eu am ținut cont de toate statisticile, toate datele pe care le-am putut avea la dispoziție, pe care le-am găsit în studii, în rapoarte publice, pe care le cunoaștem cu toții mai ales sau care ne-au stat la dispoziție, mai ales în ceea ce privește uh, măsurile pentru încurajarea economiei ecologice. Astea sunt uh, date uh, care provin de la instituțiile europene. În legătură cu alineatul 20 la care s-a referit doamna Luling, eu n-am inventat nimic. Uh, aceste date pot fi găsite, sunt, vă stau la dispoziție, sunt date publice, bazate pe informații clare, uh, deci nu cred că mă puteți uh, acuza de lipsă de credibilitate. Insist, e vorba de surse publice. Și e bine probabil să subliniez și un alt aspect, pentru că dacă vorbim de drepturi, și doamna Luling s-a referit și la obligații, ale femeilor, trebuie, cred, să înțelegem că avem 27 de state membre. Nu e doar Luxemburgul membru al Uniunii Europene. Sunt și alte state membre, fiecare cu situația lui care poate fi diferită de cea a Luxemburgului. Deci trebuie să ținem cont de contextul uh, fiecărui stat uh, din Uniunea Europeană. Sigur, există anumite modele care pot fi ocupate, reproduse în anumite țări, sigur că așa este, dar noi vorbim de o situație generală, 27 de state. Trebuie să înțelegem că situația poate diferi de la stat la stat și că anumite măsuri specifice și locale nu trebuie neapărat să fie necesare în alte state membre. Noi trebuie să avem o viziune globală a Uniunii Europene, pentru că dacă nu, ne va fi foarte greu să încercăm să rezolvăm, rezolvăm anumite probleme structurale din anumite țări. Repet, acum acesta este doar un punct de plecare, o bază de pornire și da, vă stau la dispoziție, voi colabora cu dumneavoastră și mă interesează orice fel de contribuție, de propunere. Sigur, trebuie să uh, fim credibili și constructivi și să acționăm cu bună credință. Mulțumesc! Um, herr Romeva Mulțumesc, domnule Romeva și mulțumesc celorlalți colegi care au luat cuvântul în această discuție foarte interesantă și, sigur, ea va continua. 23 martie este termenul pentru depunerea amendamentelor la amiaz și se va vota pe 3-4 mai și la, în plenară în iunie. Vă mulțumesc încă o dată și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 7, și e vorba de evaluarea rezultatelor foie de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați pe 2006-2010 și recomandările pentru viitor. Cred că e important să examinăm ce putem face pe viitor uh, în această problemă. Raportarea este doamna Figuiredo de la GUE, NGL. și la, încă de la reuniunea coordonatorilor din octombrie am hotărât că e important acest raport și am numit-o pe doamna Figueiredo în calitate de raportoare pentru uh, Comisia pentru Educație. Iar acum ce cred eu că ar trebui să facem este să o rugăm pe doamna Figueredo să ne ofere niște informații despre foaia de parcurs și apoi uh, vom avea și uh, dezbaterea pentru a discuta uh, prezentarea doamnei Figueredo. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Muito obrigada, senhora Presidente. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Relatório, como já foi dito também, Așa cum s-a spus deja, acest raport a urmat decizie care s-a luat aici, în, acest, în această comisie, și ideea a fost să adoptăm o serie de măsuri care trebuie luate în considerare de Comisia Europeană atunci când își promovează noua strategie privind egalitatea dintre femei și bărbați. Uh, totuși, între timp, s-au ținut discuții cu doamna comisar Reding. Doamna Reding ne-a informat că era dispusă să asculte opinia comisiei și să ia în considerare uh, această opinie. și că după aceea uh, va face propunerea uh, Comisiei în septembrie. Asta ne mai dă un pic de timp pentru că noi am crezut că informarea inițială va fi iunie sau iulie și eram preocupați de faptul că cadrul uh, temporal, să zicem așa, ar fost un pic cam strâns. Sunt sigur, uh, doamnă președinte, că știți uh, acest lucru, știți că doamna comisar uh, Reding s-a declarat dornică să aibă un dialog cu noi privind această strategie și să aibă acest dialog pentru a face progrese semnificative, mai degrabă decât să rămână la poziția inițială ne-a demonstrat că este dispusă să uh, transforme teoria în practică și realmente să dezvolte o strategie pentru egalitatea de gen. Acest text a fost uh, propus înaintea ultimelor, ultime runde de discuții, dar în orice caz, intenția a existat acolo uh, la început. Dacă ne uităm la foaia de parcurs 2006-2007 pentru egalitatea de gen, uh, acolo existau niște puncte foarte importante, au rezultat niște puncte foarte importante, s-au făcut niște progrese, dar n-aș vrea să uh, mă întorc asupra progreselor care s-au făcut, pentru că am tot discutat despre acestea. Uh, în unele părți s-au făcut progrese, în, altele în alte domenii, în alte sectoare s-au uh, făcut pași înapoi. Mai important însă uh, mi se pare să ne uităm la ce trebuie să facem acum pentru a revitaliza acest proces. Sigur, va depinde de majoritate, de decizia majorității, dar eu cred că în viitor trebuie să ne concentrăm în mod esențial pe frontul politic. N-ar trebui să, rămână, să lăsăm lucrurile la nivelul unei expresii de intenții. Avem nevoie de o foaie de parcurs ca atare, cu niște angajamente obligatorii și de aceea această rezoluție este împărțită în două părți. Prima parte se referă la uh, abordarea instituțională. Acolo sunt câteva puncte cheie. Știți că avem uh, niște limitări în ce privește lucrurile pe care le putem uh, propune în această fază inițială a proiectului. Și, apropo, aș vrea să mulțumesc secretariatului Comisiei pentru uh, ajutorul pe care ne l-au dat. Sigur, mi-ar fi plăcut să introducem mai multe lucruri aici, dar avem uh, limitări în această fază inițială, în această fază de dezvoltare în care trebuie să luăm în considerare amendamente, schimbări, etc. și le luăm în considerare pe măsură ce le apar. Dar întâi să ne uităm la nivelul instituțional și să vedem ce propuneri sunt făcute din acest punct de vedere. Mai întâi se propune să existe un angajament politic bazat pe platforma Beijing de acțiune. Am încercat să subliniem uh, importanța uh, faptului că adoptării de către Consiliu a noi propunerea Comisiei. Deci, dar noi nu vrem să fie Vreau să vină lucrurile din gura Consiliului, ca să spunem așa. Motivul este că Agenda 2020 este o propunere a Comisiei pe care Consiliul uh, nu a adoptat-o, dar nu vrem să, să stea la fel lucrurile. Vrem să vedem un angajament clar exprimat din partea Consiliului, deci a guvernelor statelor membre și credem că asta ar reprezenta realmente un progres. Sigur, Parlamentul European își uh, stabilește propria opinie în ce privește stimulentele care trebuie date politicii de egalitate de gen. Apoi, trebuie să vedem o abordare sistematică a procesului. Nu vrem ca la fiecare 5 ani uh, procesul acesta să aibă nevoie de resuscitare. Trebuie să existe o anumită constanță a politicilor de la an la an, astfel încât instituțiile europene să aibă o platformă corectă să, stabilească, să se stabilească o troică între Comisie, Consiliu și Parlament, care să urmărească și să raporteze progresele făcute în politica privind egalitatea de gen în Uniunea Europeană, fie că la fiecare sfârșit de an sau în ianuarie sau... Deci, nu contează. Ideea este să existe uh, pe fiecare an un raport, o, uh, o analiză și un raport. Și în felul acesta toată lumea va simți că participă la această responsabilitate de a îndeplini obiectivele care au fost stabilite. Și de asemenea ne va da posibilitatea să creștem vizibilitatea acestor probleme. Uh, părțile implicate, femeile ca atare, sunt reprezentate prin diferitele organizații, sindicate, structuri din statele membre, la fel ca și parlamentele din diversele țări și, bineînțeles, și instituțiile europene. Eu zic că e o platformă destul de bună. Cred că dacă putem realiza acest lucru, cu siguranță am reușit să uh, atragem lumina reflectoarelor asupra acestei activități și vreau să vă reamintesc încă o dată că în Parlament am făcut ceva asemănător cu strategia Lisabona. În fiecare an aveam un proces de analiză și raportare. Dar aceste probleme legate de egalitatea de gen nu au fost niciodată considerate suficient de importante ca să existe o analiză regulată a situației și a progreselor. Deci aș zice că ar fi un progres semnificativ și că pentru a continua pe această cale trebuie să utilizăm mecanisme uh, care se folosesc deja pentru alte zone de uh, politici și să le aplicăm și acestui domeniu al egalității de gen. Avem Institutul European pentru Egalitate de Gen. Asta, acesta ar trebui să înceapă să opereze în iunie anul acesta, uh, la capacitate totală. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar oricum trebuie să menținem presiunea ca să ne asigurăm că acest institut poate să funcționeze și că îi se dau resursele uh, necesare. Asta e un alt lucru important. Egalitatea de gen are nevoie de finanțare și adesea suferim din punct de vedere bugetar, atât la nivel european cât și la nivel național. Întotdeauna trebuie să uh, suportăm tot felul de schimbări negative atunci când bugetele se schimbă. Deci cred că este important să putem pune această presiune. Pentru că politicienii europeni care doresc, care trebuie să ia decizii de politică, trebuie să aibă o imagine foarte clară privind implementarea deciziilor acestora la nivel uh, național, deci să poate evalua care e impactul pe care aceste politici îl au, care sunt consecințele pentru femei. Dacă putem realiza acest lucru, vom avea o sursă constantă de un element constant de presiune. Dacă problemele de egalitate de gen devin o preocupare zilnică la toate nivelele, european, dar și național, regional și local, acest lucru se va întâmpla. Așadar, din toate aceste motive, cred că la nivel practic avem o serie de sugestii aici cred că cu siguranță trebuie să creăm niște mecanisme de coordonare care să evalueze constant politicile de egalitate de gen. O să-mi spuneți că astfel de lucruri există deja, dar cred că o coordonare eficientă între diferitele servicii uh, încă nu a fost atinsă. Încă mai vedem că în practică apar anumite contradicții care trebuie evitate. De asemenea, este important să avem o abordare politică, abordare de politici integrată. Colega noastră tocmai ne-a vorbit despre criza economică și financiară, despre impactul social, dar știm că mai există și alte probleme și sectoare importante, cum ar fi cele bugetare și trebuie să ne asigurăm că problemele de egalitate de gen sunt luate în considerare Știm că uh, promovarea egalității de gen este cuvântul cheie și uh, da, nu toată lumea de acord cu asta, dar dacă obținem o chestiune scrisă negru pe alb, va fi cu atât mai util atunci când vine vorba de implementarea acestei politici. Sigur, știu că nu toată lumea are această atitudine, dar dacă am avea un exemplu de bune practici și o, o raportare constantă a acestor bune practici acolo unde ele apar, atunci am avea la dispoziție un instrument foarte bun care să ne ajute să fim mai conștienți de tot ce se întâmplă. Și asta ne-ar ajuta și să încurajăm uh, răspândirea, diseminarea bunelor practici în statele membre și am dat, în acest fel un stimulant. De asemenea, este important să ne concentrăm să ne concentrăm asupra unui, unei duble abordări. Pe de o parte, o strategie integrată privind politica de gen, dar, pe de altă parte, și una care să conțină măsuri specifice, incluzând măsuri legislative, bugetare, uh, măsuri de acompaniere și control, care să asigure implementarea acestor politici. Una dintre problemele cheie legate de politica de gen este că nu întotdeauna verificăm implementarea măsurilor și că acestea nu sunt dublate de alte măsuri necesare. Și acestea sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm cu statele membre. Și când spun asta, nu mă gândesc să mergem la statele membre și să le amenințăm cu sancțiuni, că nu despre asta e vorba însă apăr ideea că tot, toată lumea, toți trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare. Deci dacă niște măsuri sunt adoptate la nivel european, ele trebuie implementate și în fiecare an oamenii trebuie luați la întrebări ce ați făcut ca să implementați aceste uh, politici. După aceea avem nevoie de măsuri de încurajare, uh, poate chiar să creăm, nu știu, premii uh, pentru sectoare care ies în evidență pentru realizări excepționale. Sunt multe feluri în care putem să, reali- să ne realizăm scopurile, nu neapărat prin intermediul sancțiunilor, nici nu apăr ideea sancțiunilor neapărat. Aici, la Parlament, cred că și noi trebuie să fim mai atenți la diferitele delegații naționale como eh, nas diversas comissões și delegações parlamentares. Și aici, în cadrul comisiei, trebuie să discutăm cum pot diversele comisii și diversele delegații naționale să dea mai multă atenție problemelor de gen. Pentru că creșterea puterilor Parlamentul European poate duce și la o întărire a politicii de egalitate de gen a Parlamentului European. Trebuie să ne asigurăm că toți colegii noștri înțeleg ce se întâmplă în toate comisiile și delegațiile parlamentare, delegațiile naționale. Deci, de la, din punct de vedere instituțional, acestea ar fi problemele cele mai importante. Avem însă și obiective care sunt mai specifice, mai detaliate în diverse zone de politică s-a realizat deja foarte mult. Cred că președinția suedeză, în special, a făcut o treabă foarte bună. A publicat o analiză a procesului Beijing plus 15. Asta a fost o contribuție importantă, dar uh, trebuie să utilizăm această chestiune pentru a face progrese suplimentare. Trebuie să dezvoltăm indicatorii potriviți, trebuie să stabilim țintele potrivite și să ne concentrăm asupra celor 12 zone de politici care au fost subliniate. Uh, Comisia Europeană deja are o platformă bună de lucru și cu siguranță putem utiliza această platformă pentru a oferi o încurajare. Cu, cu siguranță putem îmbunătăți baza Sigur, dacă vorbim despre emanciparea femeilor, asta este imposibilă dacă femeile eh, nu sunt emancipate și din punct de vedere economic. Este o, o modalitate foarte reală și eh, concretă de a lupta împotriva sărăciei. Pentru că sărăcia eh, înseamnă sărăcia femeilor și asta este o chestiune extrem de importantă pe care trebuie să o luăm în considerare și să uh, încurajăm diverse politici uh, uh, multidisciplinare în acest domeniu al lupții, uh, care combină lupta împotriva sărăciei și problemele de egalitate de gen. Sunt multe chestiuni care au fost invocate și care uh, înrăutățesc condiția economică și socială a femeii și blochează orice emancipare reală a femeilor. Sigur, sunt uh, obiective extrem de ambițioase pe care, la care ne gândim. Dar, în primul rând, să nu uităm că vorbim despre nevoia de a crea mai multe locuri de muncă, în special pentru femei, menite să încurajeze această emancipare. Trebuie să ne asigurăm că problemele sociale sunt uh, acoperite, dar să nu uităm și de nevoia de a crește productivitatea, de a avea un nivel de servicii uh, rezonabil. Încercăm să rezolvăm în același timp probleme sociale și economice și probleme care sunt specifice femeilor. Deci încercăm să luptăm și împotriva sărăciei și împotriva inegalității de gen. Începește discriminarea în domeniul plăților, în domeniul salariilor, s-au făcut deja unele sugestii și ele trebuie luate în considerare. Deja uh, s-a lucrat pe această chestiune, dar uneori propunerile care vin de la Comisia Europeană uh, vin în contradicție cu ce se întâmplă în statele membre. Ei au uh, vorbit despre posibilitatea de a dezvolta programe de egalitate în cadrul companiilor și au spus că doresc să continue cu dezvoltarea unor astfel de programe, însă problema e că adesea aceste programe se implementează foarte greu și durează foarte mult. Deci adesea vedem contradicții manifestându-se. Părerea mea este că trebuie să luăm aspectele pozitive ale acestor politici și să încercăm să schimbăm ceea ce nu e bine. Sigur, creșterea uh, conștientizării și uh, poate un program de inspecții la locul de muncă ar fi util, aceste, aceste lucruri ar fi utile. În țara mea, de exemplu, în mod constant, uh, o critică care se aduce din partea femeilor este că în compania pentru care lucrează s-a mai dat un, o primă, un bonus, s-a mai creat un post Uh, pentru că o femeie a rămas gravidă uh, și ea nu poate să se califice, nu e eligibilă pentru uh, chestia asta. Dacă cineva e de exemplu, dacă cineva este eligibil să aibă o creștere de salariu, de obicei nu o femeie primește acea creștere de salariu și mai departe. Și nu există legislație care să protejeze femeile împotriva acestui tip de situații. Uh, Deci sunt uh, situații, circumstanțe discriminatorii pentru care nu ex- împotriva cărora nu există legislații. Dar statele membre trebuie să ia măsuri ca acest lucru să înceteze. Și mai sunt și alte modalități de a face schimbări permanente, de a, de a schimba permanent situația. Uh, pot fi de acord cu acei colegi care au spus că este absolut esențial să dăm mai multă atenție modului în care legislația deja existentă se implementează. Asta nu înseamnă că n-ar trebui să mergem și mai departe, să facem progrese și mai mult acolo unde e posibil. Nu, ar trebui să o facem. Dar haideți să ne concentrăm pe nevoia de a ne asigura măcar că ce avem e implementat. Uh, mai sunt și alte probleme aici uh, în cele mai recente rezoluții ale noastre și rapoarte uh, s-au atins aceste probleme. să vă dau un exemplu. Rezoluția pe care am adoptat-o anul acesta privind prevenirea traficului de ființe umane și discriminarea împotriva femeii. S-a făcut un raport foarte bun pe această temă. Cred că acestea ar fi principalele puncte. De asemenea, am mai avut o rezoluție privind conferința ONU. Deci cred că toate aceste lucruri sunt elemente importante pe care le putem supune atenției Comisiei ca o contribuție la noua strategie pentru egalitatea între femei și bărbați, ca rezultat al dezbaterii pe care o avem în această comisie. Și voi încheia aici intervenția mea. Și sigur, sunt uh, deschisă oricăror sugestii, propuneri pe care le puteți avea Aș vrea să avem o cooperare pe această temă și încerc să iau în considerare toate comentariile colegilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați prezentat toate detaliile acestui raport foarte important. Acum urmează o discuție și, în primul rând, îi dau cuvântul doamnei Gunai. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În primul rând, vreau să îi mulțumesc doamnei Figuei Redo pentru profesionalism și sunt uh, încântată că la audierea publică ce a avut loc uh, cu ceva vreme în urmă am putut discuta cu experții și cu reprezentanții societății civile. Astfel avem ocazia de a avea un raport mai solid din punct de vedere al uh, societății civile. Sunt două aspecte menționate în această propunere pe care vreau să le subliniez. În primul rând, la punctul 6 vorbim despre evaluarea impactului social. Să nu ne temem să folosim termenul gender mainstreaming, adică integrarea eforturilor pentru egalitatea între sexe. În al doilea rând, trebuie să insistăm mai mult pe indicatorii statistici care, de care nu ne putem lipsi pentru a crea un sistem care să apere egalitatea între femei și bărbați. E vorba de stabilirea de obiective, de alocare de resurse, de realizarea propriu-zisă a programelor și apoi măsurarea impactului și apoi eh, se revine la, primul, eh, la prima etapă. Acest ciclu nu poate exista dacă nu există date disponibile, date corecte. Textul ar trebui să fie mai ferm atunci când vine e vorba de legislație obligatorie și cred că problema egalității între sexe în uh, Europa trebuie să capete un caracter uh, din ce în ce mai important și legislația trebuie să devină treptată obligatorie. Trebuie aici să încurajăm Consiliul și Comisia să promoveze documente obligatorii din punct de vedere juridic cred că avem nevoie chiar de o directivă. Sunt câteva elemente care cred eu că lipsesc din această propunere sau cel puțin apar doar printre rânduri. Orice strategie legată de egalitatea între sexe trebuie să analizeze probleme legate de criză. Trebuie să analizăm situația concretă a ocupării forței de muncă cu femei și mă gândesc aici la raportul colegei din Suedia. Este foarte important și ce efecte au aceste strategii asupra femeilor și trebuie să vorbim mai mult despre strategia 2020. Dimensiunea de gen este, în cazul strategiei 2020 este mai slabă decât în cazul strategiei de la Lisabona. Am discutat cu domnul uh, Barroso săptămâna trecută și am spus că avem nevoie de acest element în strategia 2020, ne putem accepta un text mai slab din acest punct de vedere decât strategia de Lisabona. Să avem, am spus, mai puține obiective, dar acestea să, să fie mai concrete și să se țină seama de procentul de 52% din populație. Această cotă trebuie să fie coordonată și cu conținutul foii de parcurs În cadrul foi de parcurs între 2001-2004 au existat 5 strategii diferite. Între 2006 și 2010 au existat 6 puncte de strategie pentru că s-a adăugat și punctul legat de femeile din țările în curs de dezvoltare și, după părerea mea, Comisia ar trebui să fie mai atentă la noi, pentru că noi suntem instituția uh, aleșilor trebuie să existe o colaborare, o colaborare cu grupurile de lobby ale femeilor, pentru că ele exprimă vocea cetățenilor și mai ales a cetățenilor Europei. Sunt de acord cu prietena mea, doamna Luling. Acest document redactat la New York nu a putut fi influențat de noi niciun fel. De aceea uh, îi loc pe toți colegii să se asigure că doamna comisar Reding ne ascultă mai mult, pentru că avem nevoie de, de, de cooperare. Mulțumesc! Tak fru Mai. fru... Mulțumim foarte mult, doamnă Gurmai. Doamna Corninson urmează. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, îi mulțumesc doamnei Redo pentru acest raport. E foarte important să facem o listă cu lucruri de făcut în primul an, după care să îndeplinim punctele de pe această listă. S-a vorbit despre raportul Tarabella, votat în ianuarie în plenară, care promitea o majoritate de lucru. Sper că aceeași majoritate se va regăsi și în cazul acestei foi de parcurs. Comisia a întocmit propria sa listă cu lucruri de făcut, respectiv carta, așa cum a spus doamna Reding, nu se vor face modificări, este pur și simplu un punct de angajament. Până la urmă, e vorba de foaia noastră de parcurs, e vorba de contribuția noastră și sper că doamna comisar și întreaga comisie va ține seama de aceste lucruri. Așa cum spunea doamna Figueredo, numărul de cuvinte este limitat, însă acum noi putem face adăugiri și putem ameliora, îmbunătăți raportul în formula sa existentă. De exemplu, se menționează diferența de remunerare între femei și bărbați însă nu se vorbește despre gender care gap. E vorba de sarcini suplimentare pe care femeile trebuie să le îndeplinească față de bărbați. această discrepanță între sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească femeile și respectiv bărbații este o provocare importantă pentru noi dacă vrem să devenim mai active pe piața muncii. Dorim să existe o reconciliere reală între viața personală și cea profesională și Mm, deocamdată lipsesc trei lucruri din raport. Uh, femeile imigrante și reprezentantele minorităților etnice care se confruntă cu o dublă discriminare sunt mai vulnerabile la violențe dacă nu au un statut juridic clar. Este important de deci, să menționăm acest grup de femei. Alte uh, două grupuri sunt uh, lesbienele și transexualii. Mai ales ultimul grup. Uh, în general sunt uh, incluși în grupul homosexualilor și lesbienelor, însă discriminarea împotriva transexualilor este un caz aparte și nu intră în categoria discriminării uh, legate de orientarea sexuală. Este momentul uh, să reluăm discuția pe această temă. Aștept cu mare nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră și cu doamna Figueredo pentru a mai condimenta puțin raportul și al face mai ferm pe aici, pe acolo. Aștept, cum spuneam, cu nerăbdare această activitate. Tack, fru Cornelissen. Och då går ordet till fru Lulling. Varsågod. Mulțumesc acum doamna Lulling, care din nou cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Eu cred că Comisia pentru Drepturile Femeii trebuie să examineze cu atenție ce fel de rapoarte elaborează, pentru că am adoptat raportul Tarabella. Acum avem acest proiect de raport privind criza economică și proiectul de raport al doamnei Figueredo privind uh, foaia de parcurs. Dar în uh, acest text se repetă tot timpul același lucru din nou și din nou. Și nu vom face decât să ne uh, uh, uh, ridiculizăm, pentru că în acest proiect de raport regăsesc un aliniat care este copia exactă a celui din alt raport, cuvânt cu cuvânt, uh, a unui aliniat din raportul Tarabela. Aceleași și aceleași lucruri în raportul domnului Romeva și în raportul uh, doamnei Figueredo. Ar trebui totuși să știm că să știm exact <laughs> cu ce nume ne ocupăm noi aici. E inacceptabil. Repetăm la nesfârșit aceleași lucruri. Lucruri pe care deja le repetaserăm. Bine, mă întinerește, cred, asta cu 20 de ani, pentru că de 20 de ani aud aceleași lucruri. Nu, nu, nu, ne putem oare concentra asupra lucrurilor esențiale și nu să tot uh, batem apa în piuă, să ne tot plângem, să repetăm aceleași afirmații cu caracter general. Eu cred că totul se suprapune, a trebuit să vedem foarte clar ce facem noi aici în comisie. Ar fi acum al treilea raport care vine cu aceleași, exact aceleași formule prezentându-se ca fiind ceva special. Nu, eu cred că așa nu putem, nu putem lucra și un astfel de raport nu înseamnă că pur și simplu nu ne luăm în serios. Mulțumesc. Spune președinte, mulțumesc doamne Luling. Cred că poate ne, să ne întoarcem la dezbatere ar fi mai bine. Sigur, există repetiții, pentru că uneori repetițiile sunt necesare. Unele lucruri trebuie repetate și repetate până când se ajunge la rezultatul dorit. Și cred că trebuie să continuăm discuția. În raport există și propuneri concrete în legătură cu modul în care ne putem realiza scopurile. Avem și un calendar care trebuie să fie stabilit, dar înainte, haideți să vedem ce are de spus Comisia. Dacă cineva din partea Comisiei dorește să ia cuvântul. Dacă nu, voi da cuvântul doamnei Figueredu pentru un rezumat al dezbaterii. Vă rog. Obrigada, senhora Presidente, e obrigada também a... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Doream doar să fac două observații, două remarci în ce privește propunerile pe care le facem. Sigur, comisia noastră nu își va putea face treaba decât dacă continuă să evidențieze problemele la nivelul european și probleme care există, sigur, de 20-30 de ani, dar care încă nu au fost rezolvate. Sigur că dacă noi venim cu soluții, dacă ne gândim la soluții, noi facem propuneri, dar nu se face nimic și problemele rămâne, noi, rămân. Noi trebuie să continuăm, să insistăm cu, cu, pro, cu propunerile noastre. Nu, trebuie, nu putem spune că gata, ne-am săturat. Trebuie să batem la ușă bună, ea se deschide. Și sigur că am repetat unele lucruri de nenumărate ori, dar după cum am spus, dacă nu le vom mai menționa, atunci nu se va realiza nimic, nu vom rezolva nimic. Deci eu intenționez să continui să repet aceste lucruri și sunt convinsă că majoritatea colegilor sunt de acord cu mine va, și trebuie să spunem asta cu fermitate și să apărăm uh, cu fermitate drepturile omului până când acestea vor fi respectate în practică. Nu contează cât durează, 20, 30, 50 de ani. Vom continua să repetăm aceste